vom trece la ordinea de zi a sesiunii de astăzi. Procesul verbal din sesiunea trecută, textul acestuia este la dispoziția dumneavoastră. Aveți comentarii? Nu? Prin urmare, considerăm adoptat acest proces verbal. Aș vrea să vă informez